ultimul anunț. În conformitate cu regulile de procedură, am primit uh, o cerere din partea Comisiei FEM cu privire la uh, elaborarea um, unui aviz exploratoriu privind uh, diferențele de gen în sectorul digital. Dacă nu există obiecții, cererea de consultare va fi considerată aprobată.